So, schönen guten Morgen allerseits. Bună dimineața tuturor. Vă rog să luați loc. Și pe asistenții lui Patrick Leiaric îi rog să ia loc. Wir setzen unsere Sitzung von gestern fort mit dem Tag Continuăm cu punctul 10 de pe ordinea de zi, indicator social în ceea ce privește dezechilibrele macroeconomice. Și salut, îl salut pe domnul, domnul Loris de Pietra Antonio. Loris de Pietra Antonio, bine ați venit în cercul nostru. Împreună cu echipa dumnealui se aflați alături de noi și fără alte discursuri introductive, deschidem dezbaterea cu o declarație din partea Comisiei. Aveți cuvântul. Thank you, Chair. Thank you, member. Mulțumesc, domnule președinte, mulțumesc și membrilor Comisiei pentru ocupare, mai ales pentru că ați invitat reprezentanții Comisiei să prezinte această propunere și um, să adauge indicatorii de ocupare pentru a capta mai bine dinamica și evoluția din sectorul ocupării și uh, aspectelor sociale. Am depus această propunere mai ales ca răspuns uh, la solicitarea Parlamentului European pentru a capta mai bine evoluțiile eh, sociale și a eh, reechilibra procedurile de eh, dezechilibru macroeconomic. După cum știți, scopul acestei proceduri este acela de a identifica potențialele riscuri financiare și macroeconomice într-o etapă timpurie pentru a-i alerta pe uh, decidenții politici cu privire la aceste riscuri și totodată uh, pentru a uh, evita dezechilibrele periculoase. Tabloul de bord face parte din această procedură și este instrumentul care ne permite să uh, remarcăm tendințele și evoluțiile atunci când ele apar pentru a le evita și de asemenea să marcăm problemele de ajustare care țin de aceste dezechilibre. Există o valoare adăugată cheie în adăugarea uh, indicatorilor de ocupare în tabloul de bord uh, MIP. În primul rând este vorba despre o mai bună abordare a uh, nevoilor sociale și politice care, în cadrul MIP, au fost oarecum trecute cu vederea. Este evident uh, vorba despre un echilibru important care trebuie Uh, regăsit. În al doilea rând există și implicațiile instituționale, pentru că odată ce în uh, această procedură privind dezechilibrele macroeconomice există acești indicatori, apare și o echilibrare a discuțiilor dintre ECOFIN și EPSCO. O clarificare indicatorii de dezechilibre macroeconomice au o anumită putere, uh, apoi indicatorii de ocupare pe care îi propunem pentru a îmbogăți acest tablou de uh, bord nu au putere um, de declanșare de măsuri, deci ei rămân contextuali, dar oferă o înțelegere mai profundă a dinamicii sociale și de ocupare a forței de muncă. Cei trei indicatori pe care îi propune Comisia sunt în principiu rata de activitate, șomajul pe termen lung și șomajul în rândul tinerilor. Acești trei indicatori, deși sunt indicatori de ocupare, au o putere imensă de a um, prezenta și dinamica socială. Rata de activitate analizează în special impactul asupra potențialelor rezultate, dar oferă și o imagine interioară a impactului social al uh, măsurilor de ajustare, captând fenomene pe cum subocupare, excluderea de pe piața muncii și descurajarea accesului la piața muncii. Șomajul pe termen lung este un indicator care uh, reprezintă, um, care detectează uh, provocările structurale. E vorba de cei uh, șomeri de unul sau doi ani minim și astfel se determină o serie de deteriorări nu doar pe piața muncii, ci și pe, în cadrul social pentru că șomajul pe termen lung este asociat cel mai adesea cu sărăcia. În sfârșit, șomajul în rândul tinerilor este cel mai strâns legat de ciclul activității economice și, evident, el este primul care detectează alertele de deteriorare a piețelor muncii, care, evident, trebuie să ne atragă atenția Acești indicatori nu intenționează să dilueze procedura de dezechilibru macroeconomic. Aceasta va rămâne în continuare uh, axată pe dezechilibrele macroeconomice, însă Adăugarea acestor trei indicatori este esențială pentru o mai bună analiză a evoluțiilor uh, sociale și de ocupare a forței de muncă. Noi, Comisia, considerăm că această propunere este una echilibrată. Ne-am consultat cu Consiliul și cu comitetele. Acum ne consultăm cu dumneavoastră, cu Parlamentul. Intenționăm să folosim acești trei indicatori în semestrul următor, din 2016, și cu primul uh, raport uh, al uh, mecanismului de alertă pentru semestrul european 2016. Vă mulțumesc pentru atenție. Vă mulțumim, vă mulțumim pentru prezentare și acum deschidem dezbaterea cu membrii comisiei, cu raportorul pentru semestrul european, raportorii pentru, septo, sect, pentru semestrul european. Începem cu raportorul din partea SND. Pieris Pietro. Sí, buenos días y gracias, presidente. Bună dimineața. Mulțumesc reprezentantului Comisiei pentru că a participat astăzi la reuniunea Comisiei de Ocupare pentru a ne explica propunerea privind indicatorii sociali. După părerea mea, este un pas bun nu cred că poate să nege nimeni faptul că s-au înregistrat progrese. Dați-mi voie să vă reamintesc doar că de la primul sau al doilea raport privind semestrul european și uh, pachetul celor șase măsuri, Parlamentul a spus întotdeauna că genul acesta de uh, indicatori trebuie incorporați în întregul proces al semestrului și în mecanismul uh, de avertizare timpurie. Acum am văzut o a, modernizare a acestor indicatori. Ei nu mai sunt indicatori auxiliari, ci principali în cadrul mecanismului de avertizare timpurie. Asta nu înseamnă însă că sunt la același nivel cu indicatorii macroeconomici. Uh, așa cum a solicitat acest Parlament, în special Comisia noastră. Considerăm că ei ar trebui tratați la fel, așadar, ca și indicatorii macroeconomici. Acești indicatori de ocupare ar trebui să uh, fie incluși și în mecanismul de avertizare timpurie și asta pentru că există un mare dezechilibru între șomaj, șomajul în rândul tinerilor și alți indicatori care poate lipsesc încă. Este o dificultate sistemică pentru zona europeană și Uniunea economică și de aceea sunt importanți pentru întreaga Uniune uh, europeană. Deficitul sau datoria sunt factori sistemici în uh, zona euro, în Uniunea Europeană, dar sunt și alte aspecte care trebuie tratate la fel. De exemplu, 20%, peste 20% șomaj în Spania și Grecia, șomajul în rândul tinerilor, peste 50% în Grecia. Sunt aspecte care trebuie avute în vedere în mecanismul de avertizare timpurie. Nu e vorba de uh, indicatori auxiliari sau uh, principali. Toți ar trebui să declanșeze procedura din uh, pachetul celor șase măsuri și acesta este una dintre ideile mele principale. După cum spuneam, este un pas în înainte, dar încă nu este suficient, date fiind aspirațiile acestui Parlament. Acești indicatori trebuie tratați la fel. Ei sunt încă insuficienți, așa cum sunt acum. Comisia a propus, a venit cu această propunere, rata activității și așa mai departe. Măsurați, de fapt, gradul de ocupare. Dar problemele economice și sociale din Uniunea Europeană nu țin doar de ocupare, există și alți factori. Dacă vorbești despre, despre șomaj, nu e vorba doar de șomajul pe termen lung. Comisia pare să se fi concentrat uh, majoritar pe acest sector. Dacă ne uităm la șomajul pe termen lung, și aici este o problemă care trebuie măsurată. Sigur, ea afectează uh, riscul de sărăcie și excluziune socială, dar mai există și alți indicatori sociali, fie ei auxiliari sau principali, fără uh, a declanșa mecanismul de avertizare timpurie, dar și ei trebuie luați în calcul. Și asta își a spus întotdeauna Comisia de Ocupare uh, că toți indicatorii uh, sociali trebuie tratați la fel cu cei economici. Deci, pe scurt, s-au făcut progrese, dar nu suficiente. Mulțumesc! Mulțumim! Din câte văd eu, șomajul pe termen lung e un subiect care urmează a fi reluat și să, aibă, să conțină și acest indicator. Bine, vom mai vorbi despre acestea. Și acum, din partea PPE, are cuvântul Sofia Ribeiro. Nu observ în sală. Elizabeth Moran Chartier, doriți să luați cuvântul pentru colega Ribeiro din partea PP-ului? Vă Solicitasem uh, să intervin, dar nu în locul doamnei Libero. O să-mi dați cuvântul când considerați că este util să vorbesc eu. Deci, Bine, atunci mai târziu ECR-ul e la rând, Doamna McIntyre nu e aici, dorește cineva din partea ECR să ia locul, nu e cazul, atunci Alde ar fi la rând, Marion Harkin. Nu observ nici pe dumneavoastră în sală și nu înlocuiește nimeni din partea GUE, Lynn Boylan, niciun înlocuitor, da? Din partea verzilor, Jean Lambert, încă nu e în sală, din partea FDD, Colega Begin, vă rog. Grazie, președinte. Mulțumesc, domnule președinte. Cu ceva timp în urmă am intervenit în cadrul unei reuniuni interparlamentare pentru a vorbi despre indicatorii pentru procedura privind dezechilibrile macroeconomice. Este un subiect important pentru că uh, în funcție de anumiți indicatori macroeconomici, Comisia uh, apreciază dacă o țară se descurcă bine sau nu, dar ține puțin timp de indicatorii sociali. Comisia a înțeles faptul că e nevoie să consolideze dimensiunea socială a Uniunii Economice și Monetare prin uh, indicatorii de luat în considerare. Dar ce s-a făcut de atunci? și ce s-a întâmplat cu acești indicatori care trebuiau să dea o față umană procedurii uh, care poate duce uh, la acuzarea unei țări că nu și-a respectat obligațiile. Acum uh, un an și ceva am spus deja că acești indicatori sunt utili pentru aprecierea situației actuale unei țări, dar au o influență modestă asupra alegerilor macroeconomice ale guvernului și nu permit să uh, um, se sugereze o politică economică activă pe termen lung. Deci, încă o dată, propun alți indicatori, cum ar fi accesul la formare, disparitatea de salarii între femei și bărbați și uh, tendințele din cheltuielile statului pentru politicile sociale și rata sărăciei în rândul populației care muncește. Și în funcție de tipurile de contracte din statele membre uh, sau uh, Uh, au, sau, au proliferat locurile de muncă prost plătite, precare și uh, au crescut numărul persoanelor care chiar dacă lucrează trăiesc sub pragul sărăciei. Um, și statisticile arată, pot să arate că țara, din punct de vedere economic, se descurcă bine, dar situația persoanelor se înrăutățește. Eu vreau să vorbesc despre săracii care lucrează. E nevoie de un indicator care să țină cont de măsurile de ajustarele conturilor publice, cum ar fi venitul minim garantat sau venitul de cetățenie. Astfel de indicatori garantează flexibilitatea necesară pentru politici macroeconomice diferite de simplu dezechilibru bugetar, ar oferi o valoare analitică mai mare și ar putea să uh, permită să identifice zonele prioritare de, prioritare de, de intervenție. În ceea ce privește um, șomajul tinerilor, ar trebui să țină cont și de accesul lor la uh, formare, la educația superioară, uh, abandonul școlar sau uh, numărul tinerilor care nu au niciun loc de muncă și nu sunt nici înscriși în școli sau în universități. Noi, cei din la Mișcarea 5 Stele, dorim Europa mai justă care să nu acoze statele doar în caz de deficit excesiv, dar care să intervină și dacă uh, șomajul este foarte ridicat sau inegalitățile uh, în societate sunt foarte mari, pentru că nu doar echilibrul bugetar contează, ci contează prosperitatea și demnitatea popoarelor. De aceea, cred că Uniunea nu poate să prevadă sancțiuni doar în cazul de echilibrelor macrofinanciare, cum ar fi uh, deficitul excesiv uh, bugetar uh, sau uh, îndatorarea excesivă. Trebuie să respecte și indicatorii sociali. Obiectivul reducerii sărăciei trebuie să fie la fel de important ca și obiectivele bugetare. Europa trebuie să meargă unită pe calea progresului social și acesta nu este doar o dorință a mișcării 5 stele sau letițianei Peghin, ci este articolul 3 din Tratatul Uniunii Europene. Mulțumesc! Mulțumim din partea NF Mara Bețoto. Mara Bețoto nu se află în sală, atunci are cuvântul Elizabeth. Nu, domnul Martin. Vă rog. Merci, monsieur le président. Mulțumesc, domnule președinte. Într-adevăr, mă asociez și eu mulțumirilor exprimate vis-a-vis -vis de această declarație a Comisiei care dorește să uh, impună indicatori sociali în procedura privind dezechilibrele macroeconomice. Însă mi-e teamă că uh, închidem porți care ar trebui să fie deschise. Îmi imaginez că toată lumea a înțeles că această criză, criză care ne uh, atinge nu este una conjuncturală, ci structurală. Avem o problemă structurală care se referă la destructurarea locurilor de muncă și asta înseamnă șomaj masiv. Iar șomaj masiv se referă la cei mai fragili, adică tinerii sub 25 de ani și uh, seniorii peste 55 de ani. Este un lucru de neevitat. Sunt deja câțiva ani de când această criză structurală s-a instalat și eu vreau să spun comisiei și dragilor mei colegi că în loc să continuăm să facem statistici, în loc să continuăm să tratăm efectele, adică austeritatea, deficitul statelor, ar fi timpul să atacăm cauza acestei crize structurale. Globalizarea, financializarea uh, economiei, ultraliberalismul, dumpingul social. Iată, acestea sunt cauzele acestui șomaj endemic masiv. Să nu privim problema cu ochi uh, înguști, ci să ne punem efectiv la treabă. Mulțumesc! Dankeschön, Elisabeth. Mulțumim, Elisabeth Moran Chartier. Mulțumesc frumos, domnule președinte, că îmi permiteți să mulțumesc și eu Comisiei pentru prezentarea pe care am auzit-o în această dimineață. Mă bucur într-adevăr că semestrul european ține seama de indicatorii sociali. Pentru noi, este un lucru absolut indispensabil. Pentru că, domnule președinte, lucrările pe care le conduceți în această comisie depind de oglinda pe care ne furnizează acești indicatori sociali. Este pârghia noastră de analiză care ne permite să uh, dezvoltăm politici de corectare. Da, Europa are politici de uh, corectare și asta facem în această comisie și nu de azi. Eu aș vrea să insist pe trei puncte care mi se par extrem de importante și care ne preocupă pe toți. Primul se referă la șomajul în rândul tinerilor, într-adevăr, și pentru asta avem nevoie de indicatori foarte preciși atât, atât vis-a-vis -vis de tinerii necalificați și să vedem câți reușim să scoatem din acest șomaj uh, căruia sunt predestinați, din păcate, datorită lipsei lor de calificare și să vedem cum pot cum putem să scoatem oameni, tinerii fără calificare din șomaj. Al doilea punct, tot legat de tineri, avem nevoie de indicatori care să ne permită să vedem realitatea strictă a situației tinerilor, pentru că garanția pentru tineri pe care am creat-o nu este făcută pentru a-i scoate pe tineri din uh, statistici, ci pentru a ne arăta cum să îi trecem de la șomeri la ocupare cu contract stabil. Al doilea punct major este că aș vrea să fim foarte exacti vis-a-vis -vis de o categorie de tineri care nu prea sunt acoperiți de radarele noastre, adică um, categoria de 25-30 de ani. Uh, această grupă de vârstă conține la fel de mulți uh, șomeri ca și grupa 15-25, deci sunt dubli ca și număr dacă uh, luăm în, categorie, în calcul categoria până la 30 de ani și de data aceasta, domnule președinte, e vorba de șomeri cu diplomă. Deci avem nevoie de indicatori foarte preciși pentru a elabora politici corecte. Al treilea punct care este și el indispensabil, se referă la uh, ieșirea femeilor din um, categoria uh, locurilor de muncă plătite din cauza uh, crizei economice. Este un fenomen care a început încă din 2010 și trebuie să vedem cum evoluează lucrurile pentru femeile care și-au părăsit locurile de muncă și uh, mai este și problema uh, lucrătorilor săraci, despre care toată lumea a vorbit, și ea este importantă, dar fiecare se preocupă de ea cum consideră, însă, într-adevăr, nu este suficient să fii un lucrător integrat pe piața muncii, ci trebuie să poți trăi din munca ta și acesta este un element care trebuie inclus și el în semestrul european. Mulțumesc frumos, domnule președinte! Vielen Dank. Mulțumim. O scurtă observație, doamna Elisabeth Moran Chartier, grupa 25-30 dintre tineri, aceștia nu sunt doar acei tineri uh, șomeri care au și educație, ci sunt o grupă și mai problematică, și anume aceia care nu au primit un loc de formare sau de învățământ și, sau și cei care au primit, dar tot nu pot fi angajați. Eu cred că sunt foarte greu de integrat, această categorie e greu de integrat. Și acum are cuvântul doamna Sander. Mulțumesc, domnule președinte. Aș dori și eu să salut propunerile pe care le-a făcut Comisia Europeană, să salut indicatorii aleși care corespund preocupărilor noastre, mai ales în ceea ce privește ocuparea tinerilor și uh, șomajul de lungă durată, chiar dacă acești indicatori poate ar trebui să fie nuanțați, așa cum a propus uh, Elizabeth Mohan Această propunere este o reacție la mm, solicitarea Parlamentului European uh, făcută cu ceva timp în urmă și este o primă etapă. Într-o a doua etapă mă întreb cum ne vom asigura că acești indicatori vor juca cu adevărat rolul unui mecanism de alertă. Cum se pot implica mai mult statele membre pentru care să-și însușească aceste mecanisme de alertă fără a complica prea mult lucrurile. Pentru că nu cred că trebuie că e nevoie de obligații sau de sancțiuni pentru a face acest lucru. Mulțumesc! Recht herzlichen Dank für die Debatte. Mulțumim, mulțumim pentru această dezbatere. Mai dorește cineva din partea Comisiei să ia cuvântul? Domnule Pietrantonio, o replică scurtă, vă rog. Yes, uh, thank you very much. Uh, and... Mulțumesc foarte mult. Mulțumesc pentru dezbaterea animată și foarte interesantă pe acest subiect. Câteva Indicații pentru a vă asigura legătură cu indicatorii pe care le, îi folosim deja sunt indicatori principali pentru procedura privind dezechilibrele macroeconomice și au o greutate politică, dincolo de greutatea statistică, dar dorim să vă asigurăm că Comisia folosească, folosește o întreagă baterie de indicatori în cadrul acestei proceduri și în cadrul procedurii semestrului european, care acoperă fenomene cum ar fi sărăcia celor care lucrează, um, indicator de uh, protecție socială și sunt elemente care sunt esențiale în cadrul semestrului european. Anul acesta, în 2015, s-au făcut multe recomandări statelor membre pentru a-și consolida situația socială sau pentru a-și îmbunătăți. De exemplu, trei state membre au fost identificate pentru a ameliora eficiența transferurilor sociale sau um, asistența pentru tineri. Și insistăm mult pe în cadrul recomandărilor specifice pe țară din semestrul european um, reducerea pe piața muncii a tinerilor șomeri prin ameliorarea diferitelor uh, tipuri de calificări. Recomandăm statelor membre să readucă pe piața muncii femeile sau să amelioreze participarea femeilor pe piața muncii și mai multe state membre au primit recomandări specifice privind uh, reducerea impozitelor uh, pentru um, a doua persoană cu venit din familie, care de multe ori uh, sunt femei. Iar în procedura privind dezechilibrile macroeconomice încercăm să ne axăm pe indicatori uh, legați de sărăcie um, și acești indicatori de multe ori în domeniul social nu sunt atât de solizi ca cei privind piața muncii sau aspectele macroeconomice. Mă voi opri aici. Vă mulțumesc încă o dată pentru dezbatere. Ähm, Vă mulțumim. Joi vom mai vorbi la reuniunea coordonatorilor să vedem dacă facem un aviz äh, pe acest subiect. Dar doresc să fac observație după acest răspuns al Comisiei. Săptămâna trecută am avut ocazia să vorbesc cu un ministru al muncii dintr-un uh, anumit stat membru și acesta mi-a spus că ceea ce apare în semestrul european, mai ales în ceea ce privește aspectele de ocupare și aspectele sociale, pentru majoritatea miniștilor de muncă din Europa, nu sunt o parte foarte interesantă. O parte nici măcar nu cunosc acest document, așa că noi părăm aici să ne tot strănuim, să vedem cum să schimbăm indicatorii, cum să fie mai buni, dar eu cred că ar trebui să lucrăm mai îndeaproape cu Comisia, astfel încât să vedem că ceea ce a fost redactat de noi este și cunoscut de ceilalți, pentru că dacă nu, e fără rost și nu prea are niciun folos. Bun, vă mulțumesc și înainte să ajungem la voturi vreau să salut un grup de vizitatori un grup de vizitatori invitați de doamna Elisabeth Moran Chartier. Sunt 15 uh, studenți din uh, Camera de Industrie și Comerț, dacă am înțeles bine. Bine. Și atunci Trecem acum la votare și anunț punctul 11, reducerea inegalităților, în special a sărăciei în rândul copiilor. Raportul este al doamnei Ines Zuber. Avem în total 309 amendamente care au fost depuse și avem 29 amendamente de compromis care v-au fost Uh, transmise, așa că trecem direct la vot. Toate grupurile politice sunt complete. Să numărăm, să vedem să nu avem mai mult sau prea puțin. Andreas, ne poți spune? Putem face o verificare? Hmm? Ok. Ich rufe auf. Bine. Atunci Numărul 1, subtitlul 1, amendamentul 118. E supus la vot cine pentru? Împotrivă. Vom verifica electronic. Cine pentru? Împotrivă. S-a deschis votul. S-a închis votul. 35 de voturi pentru. Da. Trebuie să fie mai clară ridicarea mâinilor pe parcursul votului. Trecem atunci la compromisul M. Pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă și atunci trecem la compromisul L, cine e pentru, împotrivă, se adoptă. secundă. Trecem la 138. Cine e pentru, împotrivă, abțineri. Se adoptă 139 pentru, împotrivă, se adoptă, însă vreau să verificăm ca să fim siguri, verificare la 139. Se deschide votul, a votat toată lumea. Atunci închidem votul. Se adoptă. 140 pentru. Împotrivă. Se adoptă. 141 pentru. Împotrivă. Se adoptă. 142 pentru. Împotrivă. Se adoptă. Compromisul AA pentru. Împotrivă. Se adoptă. 151 pentru. Împotrivă. Cred că se adoptă, dar verificăm. A votat toată lumea? Se adoptă. Și atunci trecem la 153. Cine pentru? Împotrivă. Abțineri se respinge. 154 pentru. Împotrivă. Se adoptă. 156. Se pot face împreună? 156, 157, 158, 159 și 160. Cine pentru? Împotrivă. Se respinge. Trecem la 161. Nu, verificare. Verificăm de la 156 până la 160. Verificare electronică. A votat toată lumea? Da? Bine. Se respinge. Cu un vot. 161 pentru, împotrivă, se respinge. 162 Împotrivă. Să verificăm. A votat toată lumea. S-a închis votul. Se respinge. 163. Pentru. Împotrivă. Se respinge. 164. Pentru. Împotrivă. Cred că se respinge. 165 pentru. Împotrivă. Se respinge. 167 pentru. Împotrivă. Se respinge. Mă scuzați, verificare, bine, verificăm la 167. Verificare electronică. A votat toată lumea. S-a închis votul. Se respinge. 166 pentru. Împotrivă. Se respinge. 168 pentru, împotrivă, se adoptă. 169 pentru, împotrivă, se adoptă. 170. Nu, 173 pentru, împotrivă, Încă o dată, cine pentru? La 173 pentru. Mulțumesc împotrivă. Se adoptă. Compromisul N când am niște semnale clare cu mâna, pot atunci să îmi dau seama foarte bine. Dacă atunci, dacă mi-e clar uh, răspunsul, atunci nu mai cer și abțineri, pentru că cred că putem să mergem mai repede. Sunteți de acord să procedăm așa? Compromisul N. Cine e pentru? Împotrivă? Se adoptă. 181. Cine e pentru? Împotrivă? Se adoptă. 182 pentru împotrivă. Acum întreb abțineri, pentru că nu mi-a fost destul de clar cine se abține. Bun, se adoptă. Compromisul O. Cine e pentru? Împotrivă. Se adoptă. 185 pentru. Împotrivă se adoptă. 186 pentru, împotrivă, se respinge. Compromisul AB pentru, împotrivă, se adoptă. Compromisul Q, cine e pentru, împotrivă, se adoptă. 195 pentru, împotrivă, se adoptă, 196 pentru, împotrivă, se adoptă, 197 devine caduc, compromisul P pentru, împotrivă, se adoptă, 206 pentru, împotrivă, se adoptă. 207 pentru, împotrivă, se adoptă. Compromisul R pentru, împotrivă, se adoptă. Compromisul S pentru, împotrivă, se adoptă. 228 pentru, împotrivă, se adoptă. 230 pentru. Împotrivă. Se adoptă. 231 caduc, 232 pentru. Împotrivă. Se adoptă. 233 pentru. Împotrivă. Se adoptă. 233 a fost, da. Am făcut compromisul T pentru, împotrivă, se adoptă. Și atunci trecem la 245 pentru, împotrivă, se adoptă, 246 pentru, împotrivă, se adoptă, 247 pentru, împotrivă, se se adoptă, 248 pentru, împotrivă, se adoptă, 249 pentru, nu, devine caduc, nu, îl votăm, 249 pentru, împotrivă, se respinge, compromisul AC pentru, împotrivă, se adoptă, compromisul U pentru, împotrivă, se adoptă. 267 pentru, împotrivă, se respinge. Compromisul V pentru, împotrivă, se adoptă. 278 pentru, împotrivă, se adoptă. Compromisul W pentru, împotrivă, se adoptă. 278 pentru, împotrivă, se adoptă. 289 pentru, împotrivă, se adoptă. Compromisul X pentru, împotrivă, se adoptă. 291 pentru, împotrivă, se adoptă. 292 pentru, împotrivă, abțineri se adoptă. Compromisul Z pentru, împotrivă, verificăm. Compromisul Z, verificăm. A votat toată lumea. S-a închis votul. se adoptă. 294 pentru, împotrivă, se adoptă. 296 pentru, împotrivă, greu de decis, verificăm electronic la 296. A votat toată lumea. S-a închis votul și se respinge. Trecem la 297 pentru, împotrivă, verificăm și aici. A votat toată lumea, atunci s-a închis votul 23 la 26 se respinge, la 298 pentru, împotrivă, se respinge, compromisul Y, cine pentru, împotrivă, se adoptă, 307 pentru, împotrivă, se respinge, 308 pentru, nu. 307 verificare, bine. S-a deschis votul. S-a închis votul. Agnes, e prea târziu, nu? Avem un rezultat, e clar, respins. 308 is weg. 300 Trecem la 309 pentru. Nu, 308 se scuză președintele, 308. Cine pentru? Intervenție fără microfon din sală. Cine pentru? Nu, mă scuzați, spune președintele. Cine împotrivă la 308? Mulțumesc, se respinge. 309 pentru împotrivă, se adoptă. Trecem mai departe la amendamentul 1, cine pentru, împotrivă, se adoptă. 2. La 14, amendamentul 2, cine pentru, împotrivă, se respinge. La 14a, cine e pentru, împotrivă se adoptă. La referirea 16, amendamentul 5, cine e pentru, împotrivă, se adoptă. Referire 20, cine e pentru, împotrivă, se adoptă. 22a, cine e pentru, împotrivă, se adoptă. 22 a amendamentul 9 pentru, împotrivă, se adoptă. 28 a amendamentul 10 pentru, împotrivă, se adoptă. Recital A amendamentul 11 pentru, împotrivă, se adoptă. A, A, amendamentul 12 pentru, împotrivă, se adoptă. Amendamentul 13, AB pentru, împotrivă, se adoptă. Amendamentul 14 pentru, împotrivă, se adoptă. Amendamentul 15 pentru, împotrivă, se adoptă. Și trecem la amendamentul 17 pentru, împotrivă, verificăm. Vă rog verificare. A votat toată lumea? Da, s-a închis votul. Se adoptă cu 31 de voturi. Amendamentul 18 pentru, împotrivă, se adoptă. Compromisul A pentru, împotrivă, se adoptă. Amendamentul 20 pentru, împotrivă, se adoptă. Amendamentul 21 caduc. Trecem la compromisul B pentru, împotrivă, se adoptă. Amendamentul 24 pentru, împotrivă, se adoptă. Amendamentul 25 a fost retras. Trecem la compromisul C pentru împotrivă se adoptă. Amendamentul 31 pentru împotrivă se respinge. Amendamentul 32 pentru împotrivă verificăm. S-a deschis votul. A votat toată lumea. S-a închis votul și se adoptă. Amendamentul 33. Cine pentru? Împotrivă? Se adoptă. Amendamentul 35. Pentru. Nu a fost retras. Trecem la compromisul D. Compromisul D. Pentru. Împotrivă? Se adoptă. Compromisul E. Pentru. Împotrivă? Se adoptă amendamentul 42 pentru, împotrivă, se adoptă amendamentul 44. Nu, nu trebuie să-l votăm pentru că e ceva lingvistic, dar verificăm la 42, s-a deschis votul, a votat toată lumea, s-a închis votul, se adoptă. 44 nu-l votăm. Și atunci trecem la 50. Amendamentul 50 EA pentru, împotrivă, se adoptă. 52 pentru, împotrivă, se respinge. Compromisul F, cine pentru, împotrivă, se adoptă amendamentul 60. Cine pentru? Împotrivă. Se adoptă compromisul G. Cine pentru? Împotrivă. Se adoptă amendamentul 68. Cine pentru? Împotrivă. Se respinge amendamentul 70 pentru, împotrivă, nu e clar. Atunci verificăm la 70. A votat toată lumea. S-a închis votul. Se respinge. 69. Cine pentru? Împotrivă? Nu e clar. Mai putem o dată, vă rog? Cine pentru? 69. Pentru? Împotrivă? E clar se adoptă. Ce, trecem la compromisul H pentru, împotrivă, se adoptă. Amendamentul 73 pentru, împotrivă, se adoptă. Apoi trecem la amendamentul 51. Bun, trecem, nu, trecem la compromisul I. Cine pentru? Împotrivă. Se adoptă. Amendamentul 83. Cine pentru? Împotrivă. Se adoptă. Amendamentul 84. Cine pentru? Împotrivă. Se adoptă. Compromisul J. Pentru. Împotrivă. Se adoptă. Amendamentul 93 pentru, împotrivă, se adoptă. Amendamentul 94 pentru, împotrivă, se adoptă. Amendamentul 97 pentru, împotrivă, verificăm, verificăm la 97, vă rog. A votat toată lumea? S-a închis votul. Era destul de clar. Amendamentul 95. Amendamentul 95 trebuie votat cine pentru, împotrivă, se respinge. 96, 100, 102. Împreună. Votăm cine e pentru, împotrivă, Verificăm. De la 96 la 102, verificare electronică, pentru că văd prea puține mâini. S-a închis votul, rezultatul e relativ clar. V-aș mulțumi dacă ați ridica mai bine mâinile ca să văd mai bine. 98 pentru, împotrivă, se respinge. 99 pentru, împotrivă, se respinge. 101. Nu, 99 verificare. A votat toată lumea? S-a închis votul, rezultatul clar se adoptă, 101, trebuie să-l votăm, da, cine pentru, împotrivă, nu, mi-e clar. Încă o dată, 101. Cine e pentru? Împotrivă. Se adoptă. 103. Pentru. Împotrivă. Se adoptă. 104. Pentru. Împotrivă. Se adoptă. 105. Pentru. Împotrivă se respinge. Compromisul K pentru, împotrivă, se adoptă. 107 pentru, împotrivă, se adoptă. 108 pentru, împotrivă, se adoptă. 109 pentru, împotrivă, se adoptă. 110 pentru, împotrivă, se adoptă. Verificare, verificăm la 110. S-a deschis votul, a votat toată lumea. Se respinge 110. O unsprezece. Nu. Trecem la 114. Pentru. Împotrivă. Se adoptă. Amendamentul 115 pentru, împotrivă, se adoptă, 116 pentru, împotrivă, se adoptă, 117 pentru, împotrivă, se adoptă și verificăm. La 117 s-a deschis votul, a votat toată lumea, s-a închis votul și se adoptă. Și votăm acum uh, proiectul de raport. Vot prin apel nominal. Vă rog. A votat toată lumea. Dar să ne uităm la rezultate. E foarte clar rezultatul. Nu avem o greșeală aici sus. Vă rog să mai votăm încă o dată. A votat toată lumea. S-a închis votul. Rezultatul 42 de voturi pentru, 6 împotrivă, clar adoptat. Felicitări raportoarei noastre și trebuie să vedem dacă acest rezultat va fi inclus în raport, dacă se cere acest fapt. Să vedem dacă există cineva împotrivă. Bun, atunci acest rezultat apare nu doar pe, uh, în um, minutele acestei reuniuni, ci și în raportul Gata, are Mulțumesc. Trebuie să schimbăm documentele acum și trecem la punctul 12 de pe ordinea de zi. Cadrul strategic al UE pentru sănătate și siguranță la locul de muncă 2014-2020. Okay, alles klar. Kriegt man eine Regieanweisung. <laughs> So, dann können wir anfangen. Kompromiss M. Începem compromisul M. Pentru, împotrivă, se adoptă. 101. Pentru, împotrivă, se respinge. 102 pentru, împotrivă, se respinge. 105 pentru, împotrivă, verificăm. Verificăm la 105. S-a deschis votul. A votat toată lumea. S-a închis votul. Se respinge. 106. Cine pentru? Împotrivă? se respinge. Compromisul N pentru, împotrivă, se adoptă. Compromisul O pentru, împotrivă, se adoptă. Aliniatul 3, 123 pentru, împotrivă, se respinge. Compromisul P pentru, împotrivă, abțineri se adoptă. 133. Pe, aici avem un vot pe părți. La 133, 133, 1, prima parte, cine pentru, împotrivă, se adoptă. La a doua parte, de la 133 pentru, împotrivă, și această parte se adoptă, 143 pentru, împotrivă, se respinge. Compromisul Q pentru, împotrivă, se adoptă. Compromisul R pentru, împotrivă, se adoptă. Și ajungem la compromisul S, cine pentru, împotrivă, se adoptă. Compromisul T pentru, împotrivă, se adoptă. 147. 147 nu-l votăm, 148 pentru, împotrivă, se adoptă, compromisul U pentru, împotrivă, se adoptă. 157 pentru, împotrivă, se respinge. Compromisul V pentru, împotrivă, se adoptă. Compromisul W pentru, împotrivă, se adoptă. Compromisul X pentru, împotrivă, se adoptă. Compromisul Y pentru, împotrivă, se adoptă. Compromisul Z pentru, împotrivă, se adoptă. O 182 pentru, împotrivă, se respinge. Trecem la compromisul AA pentru, împotrivă, se adoptă. Compromisul AB pentru, împotrivă, se adoptă. Compromisul A Z pentru împotrivă 197 pentru împotrivă se adoptă 198 pentru împotrivă se respinge și trecem la compromisul AD pentru împotrivă se adoptă 210 pentru împotrivă, se respinge. Compromisul AE pentru, împotrivă, se adoptă. 219 pentru, împotrivă, se respinge. 221 pentru, împotrivă, se respinge. Compromisul AF pentru, împotrivă, se adoptă. 225 pentru, împotrivă, se respinge. Și trecem la compromisul AG. AG pentru, împotrivă, se adoptă. Apoi Trecem la compromisul AH pentru, împotrivă, se adoptă. Compromisul AI pentru, împotrivă, să verificăm. S-a deschis votul, a votat toată lumea, s-a închis votul, se respinge. Și atunci votăm 256 pentru împotrivă. Trebuie să verificăm. S-a deschis votul. A votat toată lumea, s-a închis votul. Se respinge. Bine, să mergem mai departe. 259, un vot pe părți. 259, prima parte, cine e pentru? Împotrivă. Verificăm. La 259, prima parte, verificare electronică. A votat toată lumea? S-a închis votul? Se respinge. 259 a doua parte nu trebuie să o mai votăm, dacă am înțeles corect, da? Bun, atunci trecem la FEM 1. Cine e pentru? Împotrivă. Și aici verificăm. Cred că s-a respins, dar verificăm. FEM 1. S-a deschis votul. S-a închis votul. Se respinge. Bine, și ajungem la 262. Pentru împotrivă, abțineri se respinge. Compromisul a y pentru împotrivă se adoptă compromisul a k pentru împotrivă se adoptă compromisul AL pentru împotrivă, se adoptă. Compromisul AM pentru, împotrivă, se adoptă. Compromisul 281 pentru, împotrivă, se respinge. Compromisul AN pentru, împotrivă, se adoptă. 294 pentru, împotrivă, se adoptă compromisul AO pentru, împotrivă, verificăm. S-a deschis votul. S-a închis votul. Se adoptă compromisul AP pentru împotrivă, se adoptă compromisul AG pentru, AU, împotrivă, se adoptă compromisul AR pentru, împotrivă, se adoptă. Trecem la 319 pentru, împotrivă, se respinge. 16. Pentru, împotrivă, se adoptă. 322 pentru, împotrivă, se respinge. Compromisul AS pentru, împotrivă, se adoptă. 325 326, 327, nu, 326 a fost retras, 25 și 27 împreună, pentru, împotrivă, se resping. Compromisul AT pentru, împotrivă, se adoptă. Compromisul AU pentru, împotrivă, se adoptă. Compromisul AV pentru, împotrivă, se adoptă. Compromisul AV, W pentru, împotrivă, se adoptă. Și trecem la FM 22 pentru, împotrivă, se adoptă. 2. Nu-l votăm. Și atunci ajungem la compromisul la X pentru, împotrivă, se adoptă 363 pentru, împotrivă, se adoptă 364 pentru, împotrivă, se adoptă FM 14 nu-l votăm. 366 pentru, împotrivă, se respinge. Compromisul AY pentru, împotrivă, se respinge. 371 Nu, președintele își cere scuze. Am făcut o greșeală prostească, trebuia să zic se adoptă îmi cer scuze, 371. Nu, 371 nu-l votăm. Compromisul AZ. Cine e pentru? Împotrivă? Se adoptă? Fem 10 pentru? Împotrivă? Se adoptă? Fem 18 pentru? Împotrivă? Se adoptă? Compromisul 13A pentru, împotrivă, 376 pentru, împotrivă, se adoptă, 378 pentru, împotrivă, se adoptă, 379 pentru, împotrivă, se adoptă, 373 pentru, împotrivă, se adoptă. Trecem la referiri. 2 pentru, împotrivă, se respinge. 6A pentru, împotrivă, se adoptă. 9A pentru, împotrivă, se adoptă. La 15 pentru, împotrivă, se adoptă. Și apoi ajungem la amendamentul 4, devine caduc, trecem la 15 a 6 până la 11 identice, le putem vota împreună, cine pentru, împotrivă, se adoptă. Apoi la 15A, 7 și 8 identice, le votăm împreună, cine pentru, împotrivă, se adoptă. La 15b, cine e pentru, împotrivă, se adoptă. 16a pentru, împotrivă, se adoptă. 23a pentru, împotrivă, se adoptă. Compromisul A, cine e pentru, împotrivă, se adoptă. 18 la 25-a, cine e pentru? Împotrivă? Se adoptă. 25A, 20 pentru, împotrivă, se adoptă. Următorul devine caduc și atunci trecem la 21, cine pentru, împotrivă, se respinge. 22, 21. A votat toată lumea? S-a închis votul? Se adoptă. 22. Cine pentru? Împotrivă? Nu mai văd mâini. Toată lumea a obosit. Ba, totuși, funcționează. Pare să fie respins, mulțumesc. Nu pentru respingere, ci pentru că ați semnalat clar votul dumneavoastră. 23 pentru, împotrivă, nu, își cer scuze președintele. Douăzeci și doi a fost adoptat și atunci atunci. Și atunci 23 devine caduc, bineînțeles, și trecem la 24, cine e pentru, împotrivă, se respinge. Compromisul B, cine e pentru, împotrivă, se adoptă. Compromisul C, pentru, împotrivă, se adoptă. Compromisul D pentru împotrivă se adoptă. Compromisul E pentru împotrivă se adoptă. 32 pentru împotrivă se adoptă. Compromisul F pentru împotrivă se adoptă. Compromisul G pentru, împotrivă, se adoptă. Compromisul BB pentru, împotrivă, se adoptă. Și trecem la compromisul BC pentru, împotrivă, se adoptă. Compromisul H pentru, împotrivă, se adoptă. Compromisul BD pentru, împotrivă, se adoptă. FEM 1 trebuie votat, da, FEM 1 pentru, împotrivă, se adoptă. Compromisul I pentru, împotrivă, se adoptă. Compromisul J pentru, împotrivă, se adoptă. Compromisul K pentru, împotrivă, se adoptă. Compromisul L pentru, împotrivă, se adoptă. Compromisul BE pentru, împotrivă, se adoptă. Și trecem la FMS pentru, împotrivă, se adoptă. 84. Cine pentru? Împotrivă. Se adoptă. FEMB. Cine e pentru? Împotrivă. Se adoptă. FEMF. Pentru. Împotrivă. Se adoptă. FEMG. Pentru. Împotrivă. Se adoptă. 86. Pentru. Împotrivă. Se adoptă. femc pentru, împotrivă, nu devine caduc, e de asemenea, fem n. Votăm atunci. fem n Cine e pentru împotrivă, se adoptă. Apoi trecem la 89. Cine e pentru, împotrivă, se adoptă. fem K caduc. fem o fem o cine e pentru, împotrivă, se adoptă. R, A mai rămas cine pentru, împotrivă, se adoptă și votăm acum întregul raport. S-a deschis votul. A votat toată lumea. S-a închis votul. Bine, avem votul final. S-a adoptat. Încă o dată felicitări raportoare, raportorului. Acest um, rezultat al votului va fi inclus în raport. Dacă nimeni nu se opune, atunci așa facem. Bine. Și atunci trecem la următorul punct. Punctul 13. Accesul la piața serviciilor portoare și transparența financiară a porturilor. Și am nevoie de lista de vot acum. So, dann können wir los. Uh, proposal for Regulation, Amendment 21, Karim. Amendamentul 21, Karim Adeli. Cine e pentru? Împotrivă? Se respinge. Trecem la tipul 1, 22 pentru 22 și 23 împreună. Cine e pentru? Împotrivă? Se respinge. Verificare, bun. 22, 23 și 24? Nu, doar 22 și 23. A votat toată lumea, da, se respinge. Atunci votăm la 24, pentru, împotrivă, se respinge. Articolul 1, aliniatul 1, punctul A, 73 pentru, împotrivă, se respinge, însă verificăm. La 73 s-a deschis votul. Dacă, a, atunci închidem votul, se respinge. Trecem la 74 pentru, împotrivă, cred că se respinge, însă verificăm. S-a deschis votul. A votat toată lumea. S-a închis votul, se respinge. Bun, atunci mergem la 75 pentru, împotrivă, cred că e același rezultat, dar pentru siguranță verificăm. A votat toată lumea, s-a închis votul, se respinge. Bun, trecem la compromisul 1 pentru împotrivă, verificăm, vă rog. S-a închis votul, se respinge. Bun, atunci trecem la 76 pentru, împotrivă, 76. Mm, șaptezeci și șase, cred că rezultatul e clar, e respins, trecem la 77, cine pentru, împotrivă și acesta se respinge. 78. Cine pentru? Împotrivă? Să verificăm. La 78 s-a deschis votul. Se adoptă. 79 compatibil cu 78. Cine pentru 79? Acum. Împotrivă. Cred că se adoptă. Nu, atunci verificăm la 79. Vă rog să votați acum. A votat toată lumea. Închidem votul. Se respinge. 80. Cine pentru? Împotrivă. Se adoptă. Nu, verificare, verificăm și aici. La 80, verificare. A votat toată lumea. Se respinge. 81 și 82 împreună. Cine pentru? Împotrivă. Se adoptă. 83 pentru. Împotrivă Verificăm la 83. Se respinge. 84 și 85 identice le votăm împreună cine pentru, împotrivă. Cred că e același rezultat, dar verificăm cu toate acestea. 84-85 S-a închis votul. Se respinge. 86-87 împreună. Pentru împotrivă. Cred că avem aceeași majoritate ca înainte. Se respinge. 88 pentru. Împotrivă se respinge, 89 pentru, împotrivă. David, ce rezultat e acum? Deci 89 se adoptă, 90 pentru, împotrivă, se respinge, 91 pentru, împotrivă se respinge. 92 pentru, împotrivă, se respinge. 93 pentru, împotrivă, se respinge. 94 pentru, 94 și 95 pentru, împotrivă, se respinge. 96 și 97 pentru, împotrivă, se resping. Articolul 4, amendamentul 1, pentru, împotrivă, se respinge. 98. Pentru, împotrivă, se adoptă. 99 pentru, împotrivă, se respinge, 100 pentru, împotrivă, se respinge. Verificăm. Doriți verificare sau nu? Bine, mai bine să fim sigur sigur la 100 verificare. A votat toată lumea. S-a închis votul. Avem 26 de voturi împotrivă. Un rezultat strâns. Bun. Și trecem la, 101, la 2 și 101. Cine pentru? Împotrivă. Să verificăm. 2 și 101. Se adoptă. Trecem la 102. Nu, că devine caduc. 103. Cine pentru? Împotrivă se adoptă. Compromisul 2. Cine pentru? Împotrivă. Verificăm. A votat toată lumea? Nu, acum da. Se respinge. Și atunci trecem la 3. Amendamentul 3, cine pentru? împotrivă, cred că e respins, 105 pentru, împotrivă, se respinge, 106 pentru, împotrivă, se respinge, 107 pentru, împotrivă, Cred că se respinge 108. Cine pentru? Împotrivă. Se respinge. Compromisul 3. Cine e pentru? Împotrivă. Verificăm. S-a deschis votul. S-a închis votul se respinge. Compromisul 4 pentru. Îmi cer scuze, spune președintele, a fost respins și atunci votăm amendamentele. Amendamentul 4, cine e pentru? Împotrivă. Verificăm din nou. S-a închis votul. Se adoptă. 104. Cine pentru? Împotrivă? Cred că e respins, însă totuși să verificăm. Atunci când pare să fie diferență de un vot, verificăm. Abgelehnt. 100. Se respinge. 110. Pentru. Nu, devine caduc. Bine. Nu. All the compromise, all four is adopted. So we go. Amendment 4 is adopted. Amendamentul 4 a fost adoptat. Gut. Ich bin wieder in der Spur. Compromise. Bine, am regăsit locul, trebuie să votăm compromisul 4. Cine e pentru? Împotrivă. Verificăm. A votat toată lumea. Se respinge. Și trecem la 112 pentru. Nu, cred că se respinge. Nu, trebuie să votăm. 112, încă o dată. 112 pentru. Împotrivă. Da, verificăm. Pentru că nu e destul de clar. doamnă Harkin. Doar ceva, voturile sunt foarte strânse. Prin vot electronic, ca să mergem mai repede, da? Da, e o propunere bună. 112, să-l votăm. Da, a votat toată lumea. Se respinge. Trecem la 5, tot vot electronic. Mulțumesc. Se respinge. 113 electronic. Se respinge. 114, tot vot electronic. S-a închis votul. Se adoptă. 115, vot electronic. Se respinge. Trecem la 6. Vă rog. Mr. Simon, please. Domnule Simon. Can I Mulțumesc. Vreau doar să spun că nu trebuie să votăm electronic la fiecare punct, însă atunci când se respinge un compromis, să votăm atunci electronic amendamentele, pentru că acolo e clar că votul e strâns, dar nu fiecare punct electronic, pentru că lucrurile merg mult mai încet așa. Întâi am avut propunerea să votăm doar electronic, am avut până acum majorități foarte clare, dar mai aveam câteodată o câteodată e diferența de un vot, nu pot să ghicesc când există o majoritate clară și când nu și ca toată lumea să fie sigură și să avem un rezultat clar, votăm electronic ca să nu repetăm de două ori același vot. De acord? Bine. Atunci trecem la șase. Vot electronic, vă rog. Se respinge. 116. Se respinge. 117. A votat toată lumea? Atunci închid votul. Se respinge. Și atunci trecem la șapte. Nu, îmi cer scuze, suntem la 118, l-am sărit din greșeală, 118. S-a închis votul, se respinge. 7. Vot electronic. A votat toată lumea, atunci închid votul, se adoptă. Și trecem acum la amendamentul 8, deschid votul. A votat toată lumea. S-a închis votul. Se respinge. Și avem 121. S-a deschis votul. Și s-a închis votul. Se adoptă. 129, nu 122, nu, 120. S-a deschis votul. Nu, 120, a doua parte. S-a deschis votul. S-a închis votul. Se adoptă. 122. Cine pentru? A votat toată lumea. S-a închis votul. Se respinge. 128. S-a deschis votul. Și s-a închis votul se respinge. 123. S-a deschis votul. S-a închis votul. Se respinge. 124. S-a deschis votul. A votat toată lumea. Nu încă. S-a închis votul. Se respinge 125. S-a deschis votul. A votat toată lumea? S-a închis votul. Se respinge. 127. S-a deschis votul. S-a închis votul. Se respinge. 130. S-a deschis votul. S-a închis votul. Se respinge. 9. S-a deschis votul. S-a închis votul, se respinge. Articolul 7, amendamentul 131, s-a deschis votul. Și 132. Se respinge. Și trecem la articolul 8, 133. Votăm împreună cu 135, 138 și 139. S-a deschis votul. Și s-a închis votul, se respinge. 134. S-a închis votul, se respinge 10 și 136 împreună, s-a deschis votul. S-a închis votul, se adoptă 11, s-a deschis votul. S-a închis votul. Se respinge. Și trecem la 137. S-a deschis votul. S-a închis votul. Se adoptă. 140 și 141. S-a deschis votul. und geschlossen. S-a închis votul, se respinge și trecem la 12, s-a deschis votul, s-a închis votul, se respinge, compromisul 6. S-a deschis votul. se adoptă. Și atunci trecem la compromisul 5. Vot electronic, vă rog. S-a deschis votul. Și s-a închis votul. Se adoptă. 148 pentru. S-a deschis votul, îmi cer scuze. se respinge. 149 s-a deschis votul. A votat toată lumea? Încă nu. Acum s-a închis votul, se respinge. Compromisul 7. S-a deschis votul. Se adoptă. Compromisul 8. S-a deschis votul. S-a închis votul. Se respinge. Și trecem atunci la amendamentul 15. S-a deschis votul. S-a închis votul. Se respinge. 153. S-a deschis votul. S-a închis votul. Se respinge. 154. S-a deschis votul. S-a închis votul. Se respinge. 156. S-a deschis votul. Se respinge. 155. și acesta se respinge. 157. S-a deschis votul. Și se adoptă. 158. S-a deschis votul. Nu a fost retras. Îmi cer scuze. 158 nu trebuie să-l votăm pentru că a fost retras. Compromisul 9 s-a deschis votul. Se adoptă. Amendamentul 17 s-a deschis votul. A votat toată lumea. S-a închis votul. Se respinge. Trecem la 162. Vot deschis. S-a închis votul. Se adoptă. Compromisul 15. S-a închis votul. Se adoptă. Amendamentul 165. S-a deschis votul. Am o întrebare în ceea ce privește votul prin apel nominal. Cine dorește să se ridice? Socialiștii se grăbesc, văd. Da, sunt 14, da, mulțumesc. Mai mult de 14, atunci facem un vot până apel nominal aici. Se deschide votul. S-a închis votul. 34 împotrivă se respinge. Bun, trecem la 167, s-a deschis votul. Și 168, spune președintele. S-a închis votul. Se adoptă. 19. S-a deschis votul? Nu. Stop. Nu. Nu. Ajungem la 170. Acum amendamentul 170. S-a deschis votul. S-a închis votul. Se adoptă. 171. S-a deschis votul. se respinge. Și ajungem la compromisul 10. S-a deschis votul. Se adoptă. 174. S-a deschis votul. A votat toată lumea? Da, atunci s-a închis votul. Se respinge. Trecem la 175. S-a deschis votul. Și s-a închis votul. Se respinge. 176. S-a deschis votul. și să a închis votul. Se adoptă. Și atunci trecem trecem la 180. S-a deschis votul. Și s-a închis votul. Se adoptă. Suntem acum la recitals, îl avem pe primul, considerente, 25, s-a deschis votul. Și s-a închis votul, se respinge. Trecem la considerentul 126, s-a deschis votul. Și s-a închis votul se respinge. Considerentul 3, amendamentul 27, s-a deschis votul. Și se respinge. Considerentul 4, 28, s-a deschis votul. Și s-a închis votul. Se respinge. Considerentul 5, 29. S-a deschis votul. Și s-a închis votul. Se respinge. Considerentul 6, numărul 30. S-a deschis votul. și s-a închis votul. Se respinge. Considerentul 11, com, compromisul 11, s-a deschis votul. S-a închis votul. Se adoptă. Și atunci trecem la considerentul 7A, 36, s-a deschis votul. și s-a închis votul. Se respinge. Apoi trecem la considerentul 8, 37, s-a deschis votul și s-a închis votul, se respinge. Apoi trecem la considerentul la 38, s-a deschis votul. Se adoptă 9 la 39 s-a deschis votul. Se adoptă Apoi considerentul 10, 14 s-a deschis votul. 40 s-a deschis votul. S-a închis votul, se respinge. Atunci, tot considerentul 10, numărul 41, s-a deschis votul. Și s-a închis votul. Se respinge respinge. Considerentul 11, 43, s-a deschis votul. Și s-a închis votul. Se adoptă. 43 adoptat, deci trecem la considerentul 13, 44. S-a deschis votul. se respinge. Trecem la compromisul 12. S-a deschis votul. A votat toată lumea. Votul s-a închis. Se adoptă. Considerentul 16, 49, s-a deschis votul. S-a închis votul. Se respinge. Trecem la 17, 50 și 51. S-a deschis votul. Se respinge. 18, 52. S-a deschis votul. Se adoptă. Și ajungem la compromisul 13. S-a deschis votul. Și s-a închis votul. Se adoptă. Compromisul 14. S-a deschis votul. Și s-a închis votul. Se adoptă. Bun. Considerentul 19B, 62. S-a deschis votul. și s-a închis votul, se respinge. Recitatul, considerentul 19C, 63, s-a deschis votul. Se respinge, 19D, 64, s-a deschis votul. Și s-a închis votul se adoptă. Considerentul 20, considerentul 20, 65, s-a deschis votul. Și s-a închis votul, se respinge. Considerentul 21, 66, s-a deschis votul. și s-a închis votul. Se respinge. Considerentul 2467 s-a deschis votul. Și s-a închis votul. Se adoptă. Considerentul 2668 s-a deschis votul. S-a închis votul. Se adoptă. Considerentul 28, numărul 69, s-a deschis votul. S-a închis votul. Se adoptă și 70 devine caduc. Trecem la considerentul 31. 71. S-a deschis votul. Și s-a închis votul. Se respinge. Considerentul 31 A9, cifra 72, s-a deschis votul. și s-a închis votul, se respinge. Și acum vot final, vot prin apel nominal, s-a deschis votul. A votat toată lumea. A votat toată lumea, atunci închidem votul. Se respinge. Bun, întreb încă o dată dacă să fie trecut rezultatul final, așa stau lucrurile. În procesul verbal, bine. Și atunci ajungem acum la cifra 14 jetzt müssen wir, jetzt müssen wir die Schlussabstimmung. Acum trebuie să repetăm votul final pentru că în înregistrarea electronică a numelor la, uh, la votul prin apel nominal a avut loc o eroare. Nu înseamnă că votăm până suntem de acord cu rezultatul, ci trebuie pur și simplu să repetăm votul. Și asta pentru că am avut o eroare tehnică. Îmi cer scuze, însă astfel de lucruri se pot întâmpla. Așa că, din nou, votul final, vot final prin apel nominal. A votat toată lumea. Atunci închid acum votul și sper că problema tehnică a fost rezolvată. Arată un pic mai bine, însă confirmăm și rezultatul inițial. Bine, vă mulțumesc. Și acesta urmează procedura de dinainte, apare în procesul verbal. Bine, vă mulțumesc. Și atunci trecem acum la punctul 14, vot, integrarea șomerilor de lungă durată pe piața forței de muncă, So, wir stimmen jetzt ab. Votăm acum întrebarea cu răspuns oral și rezoluția pentru șomajul pe termen lung pe piața muncii. Rezoluția aceasta are o poveste complicată. Săptămâna trecută ne-am aplicat asupra al tre- al celui de-al treilea proiect de raport și ne-a luat timp să ajungem la un compromis. Până la urmă am căzut de acord și am căzut de acord să avem trei voturi pe părți pe care le aveți în față și pe care le votăm acum și apoi votăm proiectul de rezoluție ca atare. Nu votăm nimic în afară, ci niște adăugări. Aliniatul 5 e supus votului. Vă rog, procedăm la fel electronic pentru că lucrurile sunt controversate. Deschid votul la alineatul 5. S-a închis votul. Se respinge. Atunci trecem la aliniatul 13. S-a deschis votul. S-a închis votul. Se respinge. Aliniatul 13. S-a deschis votul. A doua parte acestui aliniat. A votat toată lumea. Da, s-a închis votul și acesta este respins. Și trecem acum la Votul final pe întregul proiect. S-a deschis votul, vot prin apel nominal. A votat toată lumea, s-a închis votul. 47 de voturi pentru, unul împotrivă, două abțineri și cu aceasta rezoluția a fost adoptată. Și acum So, dann rufe ich auf die Abstimmung. Și atunci votăm acum și întrebarea cu solicitare de răspuns oral pe același subiect, vot electronic, s-a deschis votul. S-a închis votul. Și cu asta am adoptat și întrebarea cu solicitare de răspuns oral. Cum ne-am încadrat în timp? Mai putem avea o dezbatere? Bun, atunci putem să... Nu avem raportori în umbră pe acest subiect, așa că vă dăm ocazia să vă formulați poziția. David Casa are cuvântul. Like it. If you want. Dacă doriți, bineînțeles. Da, domnule președinte, cred că trebuie să avem această dezbatere. Și doresc să-mi prezint punctul de vedere în legătură cu acest subiect care mi se pare foarte important. Scuze, David. Conversații per personale, vă rog, în afara ușilor, pe hol și nu aici în sală pentru că îi deranjați pe vorbitori. Carola Boga și tu. So. Bine. Te rog, David Caza. As I was saying, Mr. Chairman, I believe... Așa cum spuneam, domnule președinte, eu sunt pentru o dezbatere în plenară pe această temă. Good. Bine, avem posibilitatea atunci de a continua dezbaterea. Avi Lopez. Bueno, más con un debate, sí un, uh, un importante comentario. Eh, nu doresc să deschid acum o dezbatere, dar aș avea observație importantă. Am, trebuie să amintim Comisiei această rezoluție, această întrebare orală la care am lucrat, uh, având în vedere că 12 milioane de europeni de șomeri de lungă durată uh, pot fi vizați. Și ceea ce s-a făcut în ultimele săptămâni în acest sens uh, sunt lucruri foarte importante. Um, am încercat să amintim că șomajul de lungă durată are efecte psihosociale imense. Nu e vorba doar de punerea în aplicare a unor politici active de ocupare, ci e vorba de mediul acestor persoane șomeri de lungă durată. Este important, deci, să acționăm în mediul lor pentru a favoriza reinserția lor pe piața muncii. Luăm notă de recomandările făcute Știm că acordul de integrare um, are anumite riscuri, trebuie să se echilibreze uh, cererile administrației publice și cele ale lucrătorilor și statele membre trebuie să ia foarte în serios aceste recomandări, pentru că, așa cum am spus, în Europa există 12 milioane de șomeri de lungă durată. Mulțumim! Iana Țidanska din partea ECR are cuvântul. Président. Mulțumesc, domnule președinte. Voi repeta doar ceea ce a spus colegul meu. Într-adevăr, trebuie să aibă loc o dezbatere în sedință plenară pentru că este o chestiune importantă care vizează multă lume în Europa. Slovacia este una dintre țările cele mai afectate de șomajul de lungă durată, așa că eu cred și repet, um, dezbaterea trebuie să vizeze acest subiect în plenară. Doresc doar să mai spun că această recomandare nu va rezolva definitiv problema șomajului de lungă durată, dar poate să ajute statele membre să acționeze mai rapid, pentru că cu cât se acționează mai rapid, cu atât costă mai puțin și cu atât mai repede șomerii pot găsi un loc de muncă și, deci, consecințele negative pot fi controlate. Mulțumesc raportorului și coraportorilor. Danke sehr, Jana Thum. Mulțumim frumos, Iana Tum, din partea ALDE. Mulțumesc, domnule președinte. Sunt de acord cu colegii mei. Nu voi deschide acum aici o dezbatere pe această temă, spun doar că, bineînțeles, sunt pentru dezbaterea în plenară, pentru că este un subiect extrem de important. Danke sehr. Jetzt... Mulțumim. Acum Paloma López Permejo. Paloma nu se află în sală. Atunci are cuvântul Tere Ranche. We also... Mulțumesc, domnule președinte, și noi suntem de acord că este un semnal foarte pozitiv faptul că se abordează acum această problemă gravă a șomajului pe termen lung. Parlamentul trebuie să aibă un rol foarte activ în cadrul acestei dezbateri, pentru că din propunerea Comisiei mai sunt lucruri de criticat. Noi credem că e nevoie de această dezbatere și un lucru foarte important din punctul nostru de vedere este faptul că problema gravă a șomajului de lungă durată nu poate fi rezolvată doar punându-se mai multă presiune asupra șomerilor pe termen lung. Este o problemă structurală, așa că toți actorii implicați trebuie să o rezolve împreună la nivel european, național și regional și de aceea considerăm că noi, Parlamentul, trebuie să spunem acest lucru foarte clar în dezbatere, deci să nu spunem doar că este problema celor vizați. Mulțumesc! Danke sehr. Mulțumim, Laura aceea. Da, Absolutamente de acord. Da, și eu sunt absolut de acord că dezbaterea să aibă loc în plenară. Acolo vom putea aprofunda dezbaterea și vom putea oferi astfel Parlamentul să se exprime din nou legătură cu această problemă. Good. Danke, Dominic Martin. Bine, Dominic Martin. Oui, merci. Nous, nous... Mulțumesc. Ne-am abținut pentru că noi considerăm că încă o dezbatere nu va schimba nimic în această situație. So, das war die kurz gefasste Aussprache zu diesem Thema. Ich denke... Cam aceasta a fost dezbaterea pe această temă. Cred că rezultatul e grăitor. Vom avea o dezbatere în sesiunea plenară și în ceea ce privește întrebarea cu solicitare de răspuns oral și la aceasta sperăm să primim niște răspunsuri mai concrete din partea Comisiei așa cum s-a întâmplat și la cealaltă întrebare cu răspuns oral pe care am solicitat. Oricum, noi vom depune toate eforturile. Vă mulțumesc și cu asta trecem pe punctul, la punctul 15 de pe ordinea de zi, recomandările Comisiei Europene privind negocierile pentru acordul privind comerțul cu servicii TISA. Raportor e Thomas Handel, pe care îl cunosc personal și Așa că îmi dau cuvântul singur în acest moment, am această ocazie. Stimați colegi, stimate colege, voi face o scurtă observație în ceea ce privește TISA. Pe moment, Dezbaterea e în linile TTIP, temă care e în desfășurare, de asemenea și subiectul legat de CETA este în discuție și acum vorbim de un al treilea acord internațional și anume acordul TISA. Acesta are de a face uh, cu subiecte importante. Din 2015, aproximativ 50 de națiuni au început negocierea pe acest nou acord și în afară de Organizația Mondială a Comerțului, Comisia Europeană este mandatată și ea în acest acord internațional. Pe această chestiune vorbim despre liberalizarea serviciilor, piețelor de servicii. Ca comentariu politic spun că în spate există, bineînțeles, foarte multe interese. Sunt mulți care sunt foarte interesați de acest domeniu al serviciilor um, publice, spitale, apă și așa mai departe, care își doresc acestea să ajungă în regii private. E o uh, afacere foarte oneroasă. În Parlament am spus de mai multe ori că serviciile publice și uh, Uh, temele existente, uh, absolut uh, nu trebuie să fie lăsate așa pe piață, ci acestea trebuie, acest tip de servicii trebuie să fie disponibile la nivel universal și să poată fi plătite de omul obișnuit. Parlamentul a spus că există anumite condiții pe care piețele deschise nu le pot îndeplini. Uh, Există informații în acest acord în următorul sens. Serviciile publice, chiar dacă când sunt uh, privatizate, ajung într-o altă situație. Nu au nimic de spus ONG-urile, consumatorii, consumatorii și așa mai departe. Acest tip de acord, la fel ca în cazul TTIP, se dorește să se ajungă la un regulament obligatoriu. Și aici există și posibilități legislative din partea guvernului, guvernelor pe aceste domenii, unde există și anumite limitări. Și ca un comentariu personal, v-aș mai zice că textul acordului nici înainte și nici după uh, acord nu va fi uh, publicat, ci va rămâne secret timp de 5 ani. Această practică folosită în anumite acorduri comerciale e inacceptabilă. În avizul nostru, în Comisia Emplu putem să ne spunem și noi părerea. Doamna Reding, fostul comisar, a prezentat între timp un text. Acest text conține deja multe elemente din avizul nostru, merge mână în mână cu acesta și eu cred că trebuie să ne ocupăm de aspectele social-politice și de ocupare. Acestea sunt îndatoririle noastre și cred că trebuie să le consolidăm în acest text. De aceea acest aviz are șapte puncte, este restrâns la șapte puncte și vrem să cerem în acest acord comercial ca, cum se cere și în cazul altora, încă de la început toate normele Uniunii Europene în ceea ce privește piața muncii să fie bine ancorate. E un subiect important și în cadrul TTIP și cred că e important și în cazul TISA. Cred că am fost bine conciliați și cred că putem să sfătuim și noi mai departe că pentru asemenea acorduri comerciale și în ceea ce privește servicii să fie obligatorile condițiile de muncă ca atare și de asemenea și contractele colective care să fie puse în aplicare în statele membre, să nu se ajungem să ajungă la niciun fel de dumping social sau al salariilor. O a treia cerere să se sublinieze faptul că dreptul statal, în ceea ce privește serviciile, trebuie să țină cont de criterii sociale și economice și să țină cont și de interesul public și asta într-un mod individual și fără restricții. Și de aceea trebuie să existe condiții foarte clare, indiferent de regii private sau publice în cazul acestor servicii. Noi, Comisia de Ocupare, și pentru că am avut dezbaterea noastră de ieri în ceea ce privește mm, dezvoltarea relațiilor pe piața muncii. Cred că suntem bine conciliați și cred că putem continua negocierile în ceea ce privește liberalizarea serviciilor transfrontaliere în Uniunea Europeană, dar acestea trebuie să fie amânate până nu este foarte clar că sunt respectate aceleași condiții de muncă și peste tot în Uniunea Europeană. Trebuie, cred, în acest moment și să luăm următoarea poziție. Să nu se poate reglementa absolut tot la nivelul Uniunii Europene în ceea ce privește forța de muncă și detașarea forței de muncă în acorduri comerciale. În acorduri comerciale așa ceva nu poate deveni realitate și cred că trebuie să ne exprimăm foarte clar în acest sens. Nu are nimic de a face acest subiect, și anume muncitorii detașați cu acordurile comerciale, pentru că nu sunt un bun, un produs comercializat. Și apoi, în comentarii am mai formulat și următoarele. Dacă un serviciu a fost privatizat, atunci, în trecut, lucrurile se întâmplau în felul următor. Regiunile, comunele hotărau din nou împreună ca acest serviciu să fie în, din nou în regim, în regim public. Dacă se întâmplă așa ceva, atunci există o re-reglementare, o recomunalizare, dar care este interzisă. și eu cred că trebuie să evităm o asemenea situație, mai ales când vorbim despre această reliberalizare în ceea ce privește drepturile sociale și standardele sociabile. Inacceptabilă e chestiunea intransparenței acestor negocieri. Noi, Comisia de Ocupare, trebuie să luptăm pentru publicarea tuturor documentelor importante în ceea ce privește TISA și partenerii sociali trebuie să aibă o participare deschisă la procesul negocierilor pentru că ne dorim o societate deschisă și nu poate să existe acest nivel de secretivitate. Cam atât am avut de spus și aștept cu nerăbdate dezbaterea noastră în redactarea acestui aviz. Vă mulțumesc! Bine, și atunci, pe rând, raportorii din umbră și primesc acum cuvântul Elizabeth Moran-Chartier, prima vorbitoare. Merci beaucoup, monsieur. Mulțumesc, domnule președinte și domnule raportor în același timp pentru introducerea făcută pentru acest raport. Eu aș insista asupra unui aspect pe care, de care trebuie să țină cont toți colegii și anume că sectorul serviciilor uh, reprezintă o pondere foarte importantă în Europa și anume trei sferturi din PIB-ul Uniunii Europene. Deci, nu e vorba doar de o bucățică um, din uh, expertiza noastră europeană, este vorba de partea esențială a activității noastre economice și a PIB-ului. Un al doilea element de menționat este faptul că Uniunea Europeană este cel mai mare exportator de servicii din lume. Reprezintă 28% din exporturile mondiale. Deci, dincolo de ceea ce ați spus dumneavoastră, domnule raportor, în legătură cu problemele sociale, deci aspectele sociale și analiza socială, făcută de dumneavoastră, trebuie să realizăm faptul că această masă de activitate economică reprezentată de servicii reprezintă în același timp un număr de loc de muncă extrem de mare. De aceea doresc ca toți colegii să realizeze um, masa economică reprezentată de servicii și de aceea trebuie să acordăm o atenție deosebită acestui raport și sunt de acord cu ceea ce ați spus că, până la urmă, acest acord PISA este oarecum fagocitat uh, și ascuns în umbra TTIP-ului care um, deține un loc de prim ordin. Doresc să insist asupra următoarelor aspecte. Convențiile Organizației Internaționale a Muncii trebuie obligatoriu respectate. În al doilea rând, aș dori să insist asupra faptului că trebuie să se reafirme dreptul statelor membre și al Uniunii de a legifera liber, pentru că noi avem avantajul de a avea acest sector foarte bine dezvoltat și trebuie să putem să continuăm uh, Uh, să um, legiferăm în acest sector, să nu lăsăm acest sector să se dilueze ca zahărul în apă. Um, apoi aș dori să vă cer o clarificare în legătură cu punctul 4 din traducerea în franceză. E vorba de respingerea negocierilor privind liberalizarea sporită Um, a serviciilor financiare în Uniune fără a se uh, legifera în Uniune pentru a garanta aplicarea drepturilor muncii. E nevoie de explicații din partea dumneavoastră pentru că nu e clar despre ce e vorba. Dacă se, deci, în textul, uh, așa cum arată el, uh, am, am înțelege că uh, se pună capăt negocierilor. Nu, eu nu cred că trebuie să pună capăt negocierilor, ci trebuie, cred că trebuie să, um, să controlăm negocierile, având în vedere importanța sectorului. Apoi, la punctul 5, cred că trebuie să fim foarte vigilenți în legătură cu capitolul privind deplasarea lucrătorilor din țări terțe în cadrul acordului, pentru ca piața muncii din Uniunea Europeană să nu aibă de suferit de pe urma um, acestui fenomen. Deci și aici cred că e nevoie de explicații. Suntem de acord uh, pe fond în legătură cu punctul 6 și anume că e nevoie de sancțiuni um, adaptate încălcării regulilor, iar la punctul 7 eu um, aș fi mai moderată decât dumneavoastră, vă spun sincer, domnule președinte. Eu cred că atunci când purtăm negocieri, nu trebuie să comunicăm totul. Deci, da, poate e nevoie de transparență, însă a revelat toate cărțile cu care negociem, cu care jucăm, uh, nu este, cred, o idee bună pentru a ajunge la un rezultat bun. Deci, poziția mea este oarecum apropiată de a dumneavoastră, însă a revela totul este, cred, secretul pentru a pierde negocierile. Eu, în politică, am învățat două lucruri, și anume că negocieri cei care câștigă este cel care are timp și cel care pierde este cel care e prea grăbit și un al doilea lucru pe care l-am învățat este faptul că cel care câștigă este cel care păstrează câteva cărți în mânecă uh, pentru negocieri mai târziu și care nu-și arată jocul partenerului de negocieri. Deci, am încredere în dumneavoastră și sper că împreună vom putea câștiga negocierile privind TISA. Mulțumesc mai există un factor în ceea ce privește condițiile, care are, se bucură de condiții mai bune. Bine. Are cuvântul Marita Olskov acum. Uh, thank you uh, for... Mulțumesc, mai întâi dumneavoastră, domnule Handel, și de asemenea doamnei Chartier pentru aportul său și pentru proiectul de aviz. Cred că s-au spus și s-au scris multe și majoritatea merg în direcția bună. Cel mai important pentru mine și mai ales pentru grupul pe care îl reprezint este ca orice acord TISA viitor să meargă în altă direcție decât uh, în jos. Și părem să fim foarte unitari vis-a-vis -vis de această valoare. Am început acest mandat ascultându-l pe domnul Juncker, care spunea că ar trebui să luptăm împotriva dumpingului social în Europa, că lumea va fi plătită la fel pentru aceeași muncă. A repetat de mai multe ori acest lucru și cred că sunt cuvinte pe care trebuie să le ținem în minte atunci când lucrăm pe acordul TISA, fiindcă el trebuie inclus în toate acțiunile noastre, inclusiv în TISA. Trebuie să ne asigurăm că TISA nu duce la dumping social, fie prin lipsa unor garanții sociale și a unor standarde de muncă adecvate în acord în sine, fie prin subminarea prin subminarea Uniunii Europene sau a statelor membre. Partenerii sociali sunt cei care trebuie să adopte standarde de muncă superioare, iar scopul TISA este să um, actualizeze acordurile GATS existente. Este extrem de important să subliniem faptul că persoanele care beneficiază de viză conform acordului GATS trebuie să respecte legislația națională în ceea ce privește um, aspectele sociale și de muncă, precum și acordurile colective. Evident, aceste uh, doleanțe au dus la directive europene, precum detașarea lucrătorilor, directiva privind serviciile și așa mai departe. Pentru ca un asemenea principiu să funcționeze în practică, este nevoie și de acțiuni de inspecție adecvate sau de prezența sindicatelor. O să intru direct în detalii, fiindcă ele sunt foarte importante atunci când discutăm despre TISA am încercat să obțin mai multe informații vis-a-vis -vis de câte, câți furnizori individuali de servicii care sunt acoperiți de acorduri legați și uh, visa cât sunt în Europa astăzi, în total, și în statele membre separate. Din păcate, Eurostat nu pare să aibă asemenea statistici. Cred că asta este o problemă, fiindcă ar fi mai ușor să fim pentru, no pentru noi să avem acțiuni precise dacă am ști aceste cifre. Prin urmare, aș vrea să rog Comisia să ne ofere o asemenea statistică. De asemenea, aș mai ruga reprezentanții Comisiei să ne spună cine sunt aceste persoane și în ce scop vin aici, precum și în ce sectoare funcționează. Avem nevoie de mai multe fapte, asta este ideea. Aveți rapoarte privind uh, abuzurile, um, situațiile de um, persoane care sunt independente doar uh, teoretic. Uh, și așa mai departe. Aș vrea să primesc așadar cât mai multe date privind aceste uh, fapte în scris, cât mai repede cu putință. Transparența este esențială, dar, evident, trebuie să acționăm și cum spunea doamna Moran Chartier, să fim inteligenți, pentru că e vorba de sectoare și de oameni care sunt foarte aproape de inimile și de viețile noastre. Și am fost atât de atenți, am fost atât de duri când am vorbit de TTIP. Lucru esențial acolo, dar este chiar mai important acum să ne gândim la uh, electoratul nostru, la cetățenii noștri și să ținem seama de această seriozitate și în acordul TISA. Prin urmare, mulțumesc frumos și haideți să conlucrăm cât se poate de bine pe acest dosar. Mulțumesc, Marita Uskov. Și acum are cuvântul Amjad Bashir din partea ECR. Dear colleague. Domnule președinte, dragi colegi, suntem de acord cu multe din cele ce a spus doamna Moran Chartier. Grupul conservatorilor și reformiștilor susține uh, acordul privind comerțul cu servicii. Uniunea Europeană este cel mai mare exportator de servicii din lume și sunt zeci de milioane de locuri de muncă implicate majoritatea uh, activității noastre economice este reprezentată de acest sector, care oferă 90% din noile locuri de muncă. Deschiderea pieței de servicii are un potențial mare pentru noi în asigurarea de noi oportunități pentru acest sector, în stimularea creșterii economice și, mai ales, din perspectiva Comisiei noastre, în creșterea numărului de locuri de muncă create. Domnule președinte, vis-a-vis -vis de textul dumneavoastră, aș dori să fac mai multe observații. În primul rând, subliniez faptul că trebuie să fim realiști cu privire la ceea ce putem solicita. Dată fiind experiența din negocierile anterioare pe domeniul serviciilor, să nu încercăm să luăm controlul prea mult vis-a-vis de standardele Organizației Internaționale a Muncii, de exemplu. Sigur, trebuie să le recunoaștem importanța, dar o declarație um, bruscă uh, nu este o poziție practică pentru noi în acest uh, aspect. Mai bine ar trebui să încurajăm ratificarea acestor standarde și să demonstrăm beneficiile aderării la ele. În al doilea rând, ne temă să spun că există câteva sectoare în acest aviz unde trebuie să ne punem de acord că nu o să fim de acord. Mă gândesc în special la aliniatele 4, 5 și 6. Din punctul meu de vedere, aliniatul 6 este deosebit de problematic. Sigur, mi se pare important să avem măsuri de siguranță pentru a ne proteja lucrătorii de riscuri, dar trebuie să căutăm mijloace prin care să putem gestiona riscul într-un mod proporțional, încercând să evităm orice riscul potențial, nu să ajungem nicăieri. Orice uh, Ă, acord ar fi subminat înainte chiar de a-l semna și vom sfârși prin a nu obține nimic. În sfârșit, sprijin ideea transparenței, inclusiv prin permiterea accesului la documentele relevante atunci când este bine să facem asta și consultând Parlamentul, cetățenii, ă, agenții economici și alți factori de interes relevanți. Domnule președinte, vă mulțumesc pentru efortul în uh, acest text, dar eu cred că e nevoie de o abordare mai pragmatică, bazată pe experiența din negocierile anterioare. Și sunt nerăbdător să colaborez cu colegii în săptămânile viitoare. Mulțumesc! So, the... Așa, pentru ALDE, Enrique Alveșomboar, cuvântul. Muchas gracias, señor presidente. Mulțumesc, domnule președinte domn și domnule raportor. Am câteva idei uh, așa centrale. Prin, uh, pe care sper să le pot uh, include în amendamente constructive la textul deja elaborat de dumneavoastră, pentru care vă suntem foarte recunoscători. Sincer, am înțeles precauțiunile pe care le-ați exprimat pentru a evita subminarea modelului nostru european, Deci, în această privință, cu siguranță vă voi putea susține. Trebuie să negociem bine pentru a găsi o soluție profitabilă pentru toată lumea atunci când ai un acord de, de comerț de a, genul acesta, toată lumea trebuie să obțină ceva, pentru că altfel uh, el nu are niciun sens. Deci, uh, am înțeles precauțiunile dumneavoastră. Acestea fiind spuse, după părerea mea, textul este cumva unilateral, este prezentat doar dintr-o poziție defensivă și mi se pare că e păcat, e prea defensiv. După cum spunea și colegul socialist, trebuie să ne gândim la uh, votanții noștri din Europa și la șomeri. Deci trebuie spus ceva despre acest aspect. Dacă ne uităm la istoricul nostru economic, la tendința de deschidere a frontierelor și a comerțului, vedem că aceste lucruri uh, au un efect pozitiv asupra creșterii economice și creării de locuri de muncă, prin urmare. Așadar, trebuie să spunem ceva despre aceste tendințe, să încercăm să uh, le realizăm în continuare și să avem o abordare pozitivă, astfel încât să beneficiem la maxim de creșterea care uh, va urma, astfel încât să creăm locuri de muncă. Așa ceva ne-am dorit să fie inclus în text. Cam uh, pe acest lucru se vor concentra și amendamentele mele. Vrem să privim lucrurile dintr-o perspectivă pozitivă, desigur. Am citit uh, traducerea um, unor uh, diverse segmente din text și în anumite locuri am senzația că întărim compartimentalizarea în politicile naționale și locale. Înțeleg care este intenția noastră, dar nu vrem să fim prea defensivi, prea protectori. Se pot trage multe concluzii pozitive atunci când uh, deschidem comerțul cu servicii în special formarea lucrătorilor, continuarea educației și adaptarea lucrătorilor, îmbunătățirea cunoștințelor și crearea unei imagini mai complete a economiei. Și toate aceste lucruri se vor regăsi în amendamentele mele, pentru că trebuie să facem lucrurile așa cum trebuie, să protejăm ceea ce este esențial, dar și să ne uh, lăsăm deschidere în fața oportunităților. Sigur, transparență, informare, comunicare sunt uh, concepte vitale. Dacă uh, ești opac, oamenii devin suspicioși și nu câștigi nimic. Deci, cu siguranță voi depune ceva amendamente și privind achiziția, um, achizițiile publice. Cred că deschiderea unor procese de achiziții publice poate fi foarte benefică pentru piața europeană și uh, în ceea ce privește serviciile de interes general, trebuie să le analizăm îndeaproape și să ne asigurăm că le protejăm. Dar una e să spui că sunt excluse din proces, alta că sunt excluse din acord dacă uh, apar dificultăți majore. Asta e altceva decât uh, crearea de bariere de protecție. Nu vrem să limităm uh, circulația liberă. Prin urmare, sper că amendamentele mele să fie constructive. Mulțumesc. Bine, are acum cuvântul domnul Tomaș Meserici din partea versilor. Nu, mă înșel, dacă nu, vă rog. Um, Mulțumesc, domnule președinte. Din partea versilor, trebuie să spun că considerăm că acest text este unul puternic și are cerințe formulate foarte clar, mai ales în ceea ce privește excepțiile în legătură cu serviciile din acord și apoi conținutul legat de drepturile angajatorilor și pe acesta îl salutăm ce se știe până acum, din ce se știe până acum despre acord, pot să spun că eu văd foarte puține rezultate pozitive pentru consumatori și pentru lucrători și de aceea nu putem fi suficient de critici și atenți în Comisia noastră pentru ocupare. Noi salutăm uh, toate punctele pe care le-ați menționat dumneavoastră aici în text, unele le-am dorit și mai puternice, mai bine subliniate și ne-am dorit și aducem și niște aspecte suplimentare prin intermediul amende- amendamentelor, de exemplu o perspectivă de gen, de care să se ocupe nu doar Comisia AFEM, care face propriul aviz, ci care acest subiect să fie menționat și aici, din partea Comisiei noastre pentru ocupare și afaceri sociale și poate și implicarea societății civile. Nu doar cum ați vorbit dumneavoastră de partenerii sociali, ci și de Uh, societatea civilă care să aibă acces la informațiile de care are nevoie și documentele de care are nevoie și acesta ar fi un punct important. Dar și la punctul 6, da, spuneți foarte clar și e important, ne vorbiți de această clauză de revizuire în ceea ce privește liberalizarea serviciilor, uh, care să fie posibilă, da, noi ne dorim să mai există și alte clauze aici care sunt problematice, dar care, cum am văzut, apar în acord și ar trebui să le introducem și aici. Și rolul Parlamentului European e foarte important aici. Să vedem cum arată acest mandat TISA și dacă țină cont de gândirea noastră democratică. Să vedem, pentru că trebuie să ne punem și aceste întrebări legate de democrație și mandatul sub acest acord. Sunt aceste puncte și altele pe care verzii și le doresc, însă în linii mari vă mulțumim foarte mult pentru acest aviz foarte bun și critic în ceea ce privește acordul TISA. Mulțumesc! Mulțumim! Acum are cuvântul Tețiana Beghin cuvântul. Grazie, signor Presidente. Mulțumesc, domnule președinte. Vreau să mulțumesc uh, pentru modul excelent în care ați pregătit acest raport și sunt de acord uh, cu fiecare punct din avizul dumneavoastră. Capitolele din TISA care au fost publicate pe Wikileaks uh, um, ne fac să fim foarte preocupați în legătură cu acest tratat și mișcarea mea politică deja a exprimat preocupările sale în acest sens. Acum, um, serviciile din uh, categoria 1 din GATS, adică serviciile furnizate dintr-un țară în alta, vor fi complet și automat liberalizate și acest lucru reprezintă o problemă mare pentru locurile de muncă din Europa, pentru că noile tehnologii permit să se steargă distanțele geografice și astfel permit furnizorilor de servicii străini să intre în concurență directă cu cei naționali. Deja am uh, văzut ce s-a întâmplat în cazul call centerilor operatorilor mobili care se află în sănătate, cu costuri foarte scăzute și astfel au trebuit să se închidă multe call center-uri din Europa și cu TISA acest lucru se poate întâmpla pentru serviciile de secretariat sau chiar pentru uh, programările la medic. Uh, deci, prestatorii de servicii străini uh, însă nu trebuie să respecte condițiile din legislația europeană. După cum știți, dragi colegi, TISA are o clauză care blochează uh, liberalizarea, deci nu permite să se meargă înapoi. Dar dacă un guvern mai uh, liberal deschide aceste sectoare concurenței internaționale, poate să o facă și alte guverne pot să introducă condiții mai restrictive. Apoi, la punctul 4, prezența fizică a, prezent, a furnizorului de serviciu străin pe teritoriul statului, de exemplu, un uh, traducător um, acest uh, capitol trebuie să se refere la persoane foarte calificate pe perioade de, de timp limitată, de exemplu, pentru traducători, interpreți, uh, arhitecți uh, um, sau persoane prezente pentru o conferință. Din textele de pe Wikileaks uh, ar părea că TISA ar aplica aceste prevederi și lucrătorilor imigranți, adică imigranții ar uh, beneficia de mult mai puține garanții și protecție socială de, în față de lucrătorii naționali. Deci, pentru lucrătorul imigrat, acest uh, lucru este un pericol, pentru că el riscă să devină victima unor abuzuri, dar este periculos și pentru lucrătorul național, pentru că astfel scad salariile și se încurajează dumpingul social. Um, Comisia Europeană uh, a respins aceste critici, dar alte țări ca Australia și Canada deja se gândesc la clauze de protecție pentru a-și uh, apăra piața muncii uh, tocmai de aceste posibilități. Deci scopul manifest al TISA ar fi să pună lucrătorii săi în competiție directă cu cei naționali. Mi se pare că, domnule președinte, ați uh, a dat importanța potrivită acestor temele ale mele, la punctele 2 și 6 și vă mulțumesc. Voi participa la redactarea amendamentelor uh, aici, precum și în uh, Comisia pentru Comerț, în care sunt raportor din umbră pentru TISA. Mulțumesc! Danke sehr. Als in der Runde äh, hat die... Äh, Mulțumim și are cuvântul acum în grupul ENF, Dominic Martin. Oui, j'excuse, monsieur. Da, uh, vă rog să scuzați absența doamnei Molan, care se ocupă de raportul său momentan, însă pot să vă spun foarte pe scurt că suntem de acord cu multe dintre temerile dumneavoastră nici noi nu avem încredere, ca și dumneavoastră, în aceste acorduri care presupun tot mai multă integrare în detrimentul popoarelor și, prin urmare, al lucrătorilor. Iată, atât am avut de spus. Mulțumesc. Permiteți-mi să mai reau două, trei puncte din discuția tocmai avută. Elizabeth și după raportul care a existat înainte, totuși trebuie să fim foarte atenți în ceea ce privește serviciile transfrontaliere. Și în cazul acestora, stațiile, standardele sociale, nu mă refer acum la un uh, stat național, dar acestea în mod sistematic sunt diluate. Și atunci noi nu facem destul astfel încât condițiile sociale ale europenilor să fie protejate. Acesta este punctul cel mai simplist, arhaic, din spatele cifrei 4. Eu cred că în discuțiile viitoare cu raportori din umbră trebuie să aprofundăm acest detaliu. Avem foarte multe rezultate care între timp ne arată eu chiar și pentru fără TISA, în ceea ce privește detașarea, situația este agravată și au de suferit toate aspectele sociale în statul membru respectiv. Și oamenilor nu le place acest lucru și pe bună dreptate dacă noi nu facem nimic împotriva acestui fenomen. Acesta ar fi un punct. Al doilea punct domnului Bashir, care a criticat punctul 6. Vreau să spun clar că, de fapt, e un punct foarte simplu și logic. Dacă semnezi cu cineva un acord, un tratat, care are un anumit conținut, pe și acest conținut trebuie să fie îndeplinit de partenerul care semnează acordul, dar ajung la rezultatul că acesta nu respectă anumite conținuturi sau nu le rezolvă așa cum trebuie sau le mai aduce corecturi, atunci eu trebuie să am posibilitatea să pot să închei, să mă eliberez de un asemenea tratat. Nicăieri în sistemele noastre juridice nu există o clauză care spune că un tratat odată semnat nu mai poate fi abolit. Îmi cer scuze. Exact acest lucru trebuie să apară și în cadrul TISA. Dacă un serviciu public a fost privatizat odată, atunci eu nu mai pot niciodată să îl aduc din nou sub domeniu public. Așa ceva nu e logic. Eu cred că acest punct uh, trebuie să-l aprofundăm. Nu ar fost posibil ca mm, apa în Paris să fie din nou luată de la investitori pentru că aceștia nu au investit cât trebuie și apa a deveni, avea o calitate mai proastă. Același lucru ar putea fi valabil pentru New Orleans sau pentru Atlanta. Peste tot unde oamenii se hotărăsc că ne dorim ca bunul public să îl avem din nou din acest acord. Pentru că partenerul de acord nu și-a dus la îndeplinire îndatoririle. Totul devine mai scump, mai prost, mai lent sau orice. Când interzicem o asemenea evoluție printr-un tratat internațional, atunci, permiteți-mi, nu sunt jurist, însă atât știu și eu, trebuie să existe acest drept și există și în dreptul roman, care e deja de 2000 de ani, să poată fi abolit un asemenea tratat. De aceea trebuie și în dezbaterea noastră să ne aplicăm asupra acestei chestiuni. O a treia observație. Mi-aș fi dorit să scriu mai multe, bineînțeles, însă există restricții de text la asemenea avize și, an... și de aceea eu mă bucur foarte mult dacă prin intermediul raportorilor din umbră și prin amendamente putem să extindem puțin acest text, astfel încât avizul nostru să aibă un volum corespunzător pe care să discutăm. Vă mulțumesc, vă mulțumesc pentru dezbatere. Comisia are acum posibilitatea de a lua poziție. Domnul Andres Garcia Bermudez este, conform documentului meu, cel care trebuie să ia cuvântul acum. Vă rog. Um, mulțumesc, domnule președinte. Bună ziua. Uh, negocierile sunt în curs de desfășurare. Ele au început săptămâna trecută la Geneva și continuă și săptămâna aceasta. De aceea îmi cer scuze că echipa efectivă nu este prezentă astăzi aici, nu a reușit să ajungă. Evident, le-ar fi plăcut și lor să intervină la întrebările ridicate în cadrul acestei dezbateri. După cum au semnalat uh, intervențiile anterioare, acest acord este o parte importantă a Uniunii Europene și reprezintă o cifră de aproximativ 170 de miliarde de euro, ceea ce arată că Europa este foarte competentă și dacă deschidem piețele europene într-un într mod inteligent, uh, acest lucru va duce la creșterea uh, economiei europene și al numărilor de, numărului de locuri de muncă. Societățile europene se confruntă încă cu o serie de bariere comerciale în străinătate, în ceea ce privește comerțul cu servicii și, totodată, sunt destul de deschise la concurența cu țările terțe. De aceea, unul dintre obiectivele cheie ale TISA este să creeze un uh, spațiu de condiții egale de acțiune pentru furnizarea de servicii în țările terțe. Motivul pentru care Uniunea Europeană a hotărât să intre în aceste negocieri este tocmai acesta. Acest, uh, acest lucru trebuie să meargă mână în mână cu conservarea capacității Uniunii Europene de a răspunde la alegerile cheie ale societății sale. S-a spus de mai multe ori uh, în această dezbatere um, despre uh, importanța serviciilor publice, cum este educația sau uh, sănătatea, pentru că ale noastre par să fie printre cele mai performante din lume și joacă un rol special în aplicarea valorilor europene pe care uh, le uh, protejează și le respectă legislația europeană. De aceea, toate acordurile europene din ultimii 20 de ani au evitat uh, asumarea de angajamente în domeniul interesului public. Pot să vă dau uh, exemple cum ar fi uh, colectarea apei, uh, sănătatea finanțată din fonduri publice, serviciile educaționale finanțate public și așa mai departe. S-a vorbit de asemenea despre presupunerea că odată ce un serviciu ajunge în domeniul public, el nu mai poate reveni ulterior în cel privat. De fapt, invers se corectează vorbitorul trebuie să transformăm această uh, presupunere, pentru că acordurile uh, comerciale uh, europene nu forțează guvernele nici să privatizeze, nici să reglementeze la nivel național sau nivel uh, local și nici TISA nu face acest lucru. Prin urmare, statele membre își păstrează dreptul de a readuce în sectorul public serviciile furnizate de agenți privați. Sigur, în acest caz, statul membru respectiv sau autoritatea locală respectivă ar trebui să respecte legislația relevantă în ceea ce privește stabilirea contractelor, compensație pentru expropiere și așa mai departe. acordurile de uh, comerț nu afectează dreptul țărilor de a reglementa piețele de servicii. Este vorba mai ales de discriminare. Ideea este să, nu, să creăm poziții nediscriminatorii ale furnizorilor um, străini comparativ cu cei naționali, dar nu se pune problema capacității guvernelor de a reglementa în mod nediscriminatoriu. Deci tot ce ține de, siguran- de uh, reglementările de sănătate și siguranță sau de organizarea sistemelor educaționale, colectarea apei și așa mai departe, toate aceste sunt norme nediscriminatorii, norme tehnice în general și acordurile comerciale TISA în special nu afectează deloc acest domeniu. Am vrut să clarific acest punct pentru a evita confuziile pe care le-am auzit de dimineață. De asemenea, aș dori să subliniez că acest acord nu atinge condițiile sociale și de muncă. Aceasta pare să fie a doua uh, temă readusă în discuție în dezbaterea anterioară. Din urmare, nu vom avea un impact negativ asupra pieței muncii Uniunii Europene. Prin, uh, din contră, Uh, există un interes major în uh, circulația profesioniștilor cu calificare uh, înaltă. Profesioniștii noștri sunt printre cei mai calificați din lume și reprezintă un activ semnificativ pentru exportul european de servicii, dar și de bunuri, pentru că acești acești profesioniști trebuie să fie susținuți în conformitate cu contractele semnate. și deși societățile euro europene au un interes uh, mare să găsească talent din alte surse atunci când el nu există în Uniunea Europeană, Tocmai acesta este motivul pentru care suntem foarte interesați de libera circulație a profesioniștilor. Uh, Însă lucrurile clar nu trebuie să aibă impact asupra condițiilor de muncă și, de sociale, și sociale și aici Uniunea Europeană a stipulat clar în toate acordurile sale comerciale că normele europene și legile și reglementările statelor membre în ceea ce privește condițiile de muncă și securitatea socială se aplică în continuare uh, tuturor cetățenilor neeuropeni care intră în Uniunea Europeană pentru furnizarea de servicii. În acest sens, aș dori să insist asupra unei neînțelegeri vis-a-vis -vis de acordurile comerciale, și anume că trebuie să facem distinția între TISA, care se referă la mobilitatea comercială, și migrația muncii. Sunt două lucruri total diferite. Când vorbim despre circulația profesioniștilor în acorduri precum TISA, nu ne referim la migrație permanentă la oameni care caută de lucru în Uniunea Europeană. Nu acesta este obiectul negocierilor. Acordurile comerciale în general și TISA în special nu se referă la locuri de muncă în Uniunea Europeană, la lucrători care vin în Uniunea Europeană, ci la intrarea temporară pentru o perioadă bine determinată, maxim șase luni de cele mai multe ori, a unor profesioniști înalt calificați și există o serie de condiții stipulate acolo pentru a ne asigura că acei profesioniști sunt într-adevăr înalt calificați în ceea ce privește experiența și calificările lor. Scopul este unul foarte clar și anume definirea și determinarea într-un contract de servicii acestora. Deci nu este vorba de un contract de muncă Prin urmare, perioada este foarte precisă și scopul intrării acestor persoane este și el clar specificat. Așadar, este esențial pentru noi și, din păcate, aceasta este o neînțelegere care tinde să tot reapară în multe negocieri comerciale, fie TTIP, fie, fie uh, acesta de astăzi, nu ne ocupăm de mișcarea, de deplasarea forței de muncă, de locuri de muncă. De asemenea, am vrut să vorbesc despre câteva puncte specifice la care se referă vizul, în special punctul 6 în care se menționează o clauză care să facă posibilă liberalizarea serviciilor, în special în uh, cazul violării drepturilor. Vreau să spun că, în prezent, Pakistanul are o propunere în cadrul negocierilor TISA pe baza articolului 21 din GATS, care se referă la revizuirea acordurilor, care urmează să fie discutată și avută în vedere. Deci este o propunere pe masa negocierilor la momentul de față. În ceea ce privește punctul 7, care se referă la publicarea imediată a tuturor documentelor, Doamna Moran Chartier a spus uh, un lucru care este foarte important pentru noi și anume că trebuie să avem o pârghie de negociere pentru a fi uh, pentru a avea succes în uh, negocieri. Altfel nu poți să câștigi în cazul unor negocieri multipartite când ai în fața ta 22-23 de intervenienți care au poziții foarte stricte. Sigur, negocierile sunt foarte transparente în uh, forurile în care urmează să se desfășoare conform tratatului, adică uh, Comitetul pentru um, Comerț, precum și Comisia INTA, uh, unde sunt prezentate toate aceste documente, dar vis-a-vis -vis de public trebuie să păstrăm o anumită marjă pentru a ne asigura uh, capacitatea de negociere. Este în interesul european să fie așa. Însă vreau să subliniez faptul că documentele cheie sunt deja publice, inclusiv mandatul Consiliului pentru negocieri și oferta inițială a Uniunii Europene, Iată o transparență care merge mult dincolo de cea arătată de partenerii noștri și alte documente, cum ar fi poziția privind serviciile financiare. to reply to the question. Aș dori să răspund uh, și la întrebarea doamnei uh, Usco în legătură cu statisticile și um, pentru anumite categorii, aceste statistici nu există. Nu le avem nici noi la comisie. În trecut am cerut aceste statistici statelor membre și, din păcate, nici statele membre nu le au. Motivul este simplu și anume că statisticile privind intrarea în Uniunea Europeană sunt colectate de statele membre și apoi transmise Eurostatului pe baza categoriilor de migranți, de imigranți. Deci, categoriile pe care le folosește UE pentru acorduri cum ar fi uh, GATT sau TISA nu sunt incorporate în legislația privind migrația din niciun stat membru. Deci statele membre iau aceste categorii și văd cum se potrivesc în ordinea juridică în scopuri um, legate de migrație. Deci, nu există statistici pe baza criteriilor din um, acordurile privind serviciile în ceea ce privește migrația. Dar uh, continuăm să cooperăm cu statele membre pentru a spări transparența, ca să putem să avem o idee mai bună legată de modul în care corespunde, pe de o parte, migrația, categoriile mm, pentru migrație din statele membre și, pe de altă parte, categoriile um, din uh, acorduri ca GATS sau TISA. Eh, eh. Mulțumim Comisiei. Cred că ultima intervenție ne arăta că sunt niște negocieri foarte interesante pe această temă, cele care vor urma și mă bucur deja foarte mult că uh, vedem că avem uh, pozițiile pe care le avem și noi, Comisia noastră, are răspundere mare. Termenul de depunere a amendamentelor, data de 20 octombrie, iar apoi la data de 3 decembrie în Comisia noastră vom uh, vota acordul, apoi, raportul apoi va ajunge la INTA, iar apoi în ianuarie sau în februarie, încă nu se știe exact, vom ajunge cu acest raport în sesiunea plenară. Bine, și un ultimul punct de pe ordinea de zi de astăzi, reuniunea următoare va avea loc la data de 10 noiembrie 2015 de la 9 la 12.30 și apoi de la 15 la 18.30 aici la Bruxelles. Și o observație personală, acum la final, dacă pe program apare ora 9, atunci îi rog pe colegii noștri să le reamintească și grupului lor și lor că ora 9 înseamnă ora 9, nu ora 9.30. Pentru că noi, ca comisie, nu facem o impresie foarte bună dacă spunem că avem un subiect, dorim să-l discutăm cu comisia și apoi apărem într-un număr nu prea mare în sală. Vă rog să transmiteți acest mesaj mai departe. Vă mulțumesc, săptămână bună!